Doamnelor și domnilor, declar ședința Comisiei PETI deschisă. Doamnelor și domnilor, aș dori să doresc uh, să declar ședința Comisiei PETI deschisă. În numele Comisiei pentru Petiții, urez bun venit uh, Bine ați revenit printre noi colegului nostru Valesa după o grea perioadă de recuperare. I wish to welcome you back, our dear Vă urez uh, bine ați revenit. Doamna Mazzoni își cere scuze pentru că trebuie să lipsească timp de o oră, azi după amiază, și o parte din ședința de mâine din cauza suprapunerii acestei reuniuni cu reuniunea Comisiei Regii, unde este nevoie să fie prezentă. Proiectul de agenda circulat. Există o schimbare față de proiectul circulat săptămâna trecută punctul opt privind vizita comisiei peti la berlin a fost amânat la solicitarea membrilor acestei delegaii. dacă nu avei nimic împotrivă vă voi propune de asemenea să abordăm punctul cinci de pe agendă mai târziu în această după amiază. dacă nu avei comentarii consider agenda adoptată. Petiționarii și alți invitați au anunțat că vor fi prezenți pentru subiectele următoare. Punctul 9. reprezentani ai petiționarilor BirdLife România. Punctul 14. Petiția șapte din 2010 privind autostrada vestică. Punctul 15. Petiția 161 din 2006 vor fi prezenți Dan Brennan și colegii săi precum și reprezentanții autorităților irlandeze, domnul uh, Michael Sheridan. Punctul 16, petiția 886 din 2005 privind vânătoarea de păsări în Malta. Punctul 17, petiția 1518 din 2008 privind vânătoarea de păsări în bulgaria punctul optsprezece petiia o mie patruzeci și patru din două mii unsprezece din partea human society international privind comerul cu produse provenite din balene. să trecem acum la agenda propriu zisă vom discuta în primul rând opinia privind implementarea legislaiei ue în materie de management al apei alături de alături de comisia noastră responsabilă de dosar este i comisia envi raportor este colegul chountis. pentru discutarea acestui punct a fost invitată i comisia europeană reprezentată de domnul marco gasparinetti din partea dg ENVI. încep prin a da cuvântul raportorului pentru a prezenta opinia sa pe acest document. raportorul vă rog. Dat fiind că sunt nou venit în această comisie, vă rog să-mi spuneți câte minute am la dispoziție ca să nu vă obosesc prea mult. Deci câte minute am la dispoziție? Câte doriți, domnule raportor, as much as you like. We are not here in the plenary, so you can talk as long as you want. Nu suntem în plen, deci puteți să vorbiți atât cât doriți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 este adevărat, în plen de obicei avem uh, timp doar uh, un minut, două minute, așa că am vrut să mă asigur. Totuși am să fiu cât mai concis posibil, dar uh, destul de complet, sper eu, ca să putem avea o imagine completă. Vreau să vă amintesc că în ultima ședință plenară la Strasburg, stimați colegi, am adoptat rezoluția privind Forumul Mondial al Apei. Vreau să vă mai spun că noi atunci am uh, declarat că apa este un bun public al omenirii și că accesul la apă este un drept universal, un drept public. Am spus că apa nu trebuie să constituie o sursă de profit. Și eu, ca și noi toți, considerăm că apa este deci o resursă publică, un bun comun al umanității. Trebuie să respectăm această resursă pe cât posibil. Gestionarea publică a apei este importantă și pentru mediul înconjurător. Spun aceste lucruri deoarece aceste convingeri au fost reluate în expunerea de motive pe care cred că ați citit-o. Având în vedere că apa este prezentă peste tot, ea este o parte foarte importantă a climatului nostru și nu ne putem imagina viața fără prezența apei. Apa, spuneam că este prezentă peste tot, dar asta nu înseamnă că e prezentă peste tot unde avem nevoie în calitatea și cantitatea dorite. Avem uh, o directivă cadru privind apa, care încearcă să reglementeze calitatea și disponibilitatea apei. Cam asta spuneam în introducere. Cu uh, ajutorul uh, colaboratorilor și serviciilor prezente am uh, reușit să constatăm că din 88 uh, uh, au fost înaintate mai multe petiții în legătură cu apa, petiții care vin din aproape toate statele Uniunii Europene. Directiva cadru privind apa conține obiective privind cantitatea, adică să se știe clar câtă apă este disponibilă și acestea sunt însoțite și de obiective de calitate. Trebuie, desigur, să protejăm întregul sistem uh, hidrografic în Uniunea Europeană și sunt prevăzute o serie de acțiuni pe care trebuie să le punem în aplicare în anumite termene, astfel încât uh, să asigurăm o bună situație a apei din punct de vedere calitativ și chimic. Eu am încercat aici să identific am reușit, cred, să identific cinci probleme, cinci puncte. Mai întâi, trebuie să analizăm aplicarea directivei cadru privind apa în statele membre. Apoi, trebuie să vedem dacă există suficientă apă peste tot în Uniunea Europeană în al treilea rând, care sunt sursele de poluare? În al patrulea rând, care sunt contradicțiile cu alte politici ale Uniunii Europene și necesitatea de a integra apa în toate aceste politici? Și în al cincilea rând, foarte important, participarea cetățenească. Cum putem să ne asigurăm noi că și cetățenii vor participa în um, realizarea politicilor privind apa? Să le luăm pe rând. Primul punct – aplicarea directivei cadru în statele membre. Am constatat că situația este foarte inegală. Unele state membre au aplicat această legislație, altele nu, altele mai târziu și chiar acolo unde s-a făcut aplicarea, ea nu este uniformă. Practic, suntem foarte departe de obiectivele pe care ne le-am fixat în materie de apă și uh, pot să vă spun că la un atelier care s-a ținut recent am dedicat o zi întreagă problemei apei. Comisia Mediu este comisia competentă și acolo uh, ni s-a spus foarte clar că obiectivul principal al directivei cadru privind apa nu va putea fi atins în termenul fixat. Așadar, eu aș vrea să introducem un amendament și să propunem să facem ceva, să luăm măsuri astfel încât termenele să poată fi respectate. Pentru că deocamdată avem uh, senzația că aceste obiective chiar nu pot fi atinse în termenele fixate. A doua idee mare, disponibilitatea resurselor de apă. Am constatat în unele părți ale Europei că suntem într-o situație critică și dacă se vorbește despre suficiența resurselor de apă în Europa, să știți, stimați colegi, că problema se regăsește și în nordul Europei și acolo există regiuni în care căderile de precipitații au scăzut. De exemplu, Republica Cehă, nordul Italiei, Belgia au probleme. Și să nu uităm, există țări în care apa lipsește în unele regiuni aproape tot timpul, Italia, Cipru, Spania, Malta. Prin urmare, este nevoie de o bună gestionare a resurselor de apă și asta trebuie să se facă în tot teritoriul Europei. Trebuie să revizuim și politica pe care o avem cu privire la gestionarea apei. Pe urmă, trebuie să ne punem și problema poluării. Ce poluează apa? Aici s-a făcut un inventar și am încercat să analizăm experiențele de până acum. Avem uh, o serie întreagă de deșeuri uh, fitofarmaceutice care sunt surse de poluare a apei. Noi am uh, cerut Comisiei Europene să acorde mai multă atenție modul în care sunt tratate deșeurile și apele reziduale, apele uzate. De asemenea, eu, uh, unul, sunt uh, preocupat, așa cum se vede și din avizul meu, sunt preocupat de faptul că în propunerea sa, Comisia nu include decât 15 substanțe chimice din lista de 2000 de substanțe potențial periculoase care ar trebui să fie monitorizate. Eu uh, cred că Comisia pentru Mediu trebuie să uh, arate înspre această deficiență. Și uh, să nu uităm că există un conflict în creștere între politica privind apa și celelalte politici europene, industrie, transporturi, dezvoltare urbană. putem uh, constata că ne confruntăm, de fapt, cu o dilemă. Ecologia dăunează economiei sau nu? Este una mai importantă decât alta? Întotdeauna ne regăsim în fața acestei dileme. Eu unul însă nu cred că ar trebui să privim această problemă ca pe o dilemă. Cred că ar trebui să găsim un echilibru între uh, asigurarea unei bune gestionări a apei și uh, economie. Cred că trebuie să ne dăm seama că um, astăzi uh, sursele de energie se bazează foarte mult pe contribuția apei. Practic suntem um, uh, foarte suntem consumatori de apă și uh, vă dați seama că dacă noi consumăm aproape 45% din apă doar pentru a produce energie, va trebui în curând să găsim alte surse de energie care nu risipesc atâta apă. Iată un motiv în plus care ar trebui să ne îndemne să facem trecerea spre energiile regenerabile și am să fac un amendament în acest sens. Cât privește interacțiunea cu agricultura și aici apar probleme, se vorbește despre supra utilizarea resurselor de apă și um, poluarea cu deșeuri fitosanitare. O altă problemă o constituie subvențiile pentru culturile care consumă foarte mult apă. Sigur, nu putem renunța peste noapte la ele, dar am putea eventual să concepem o politică bazată pe niște criterii mai uh, bine țintite pentru a rezolva această problemă. Aș dori să se facă o reciclare a apelor urbane și rurale și acestea să fie utilizate în agricultură. Eu cred că ar trebui să facem un fel de integrare a politicii privind apele în toate politicile Uniunii Europene. Și ultima idee, cea de-a cincea, de care vă vorbeam mai devreme, se referă la gradul de implicare al cetățenilor europeni în procedurile noastre. Am uh, văzut că în majoritatea cazurilor cetățenii nu sunt informați, nu știu ce se întâmplă la nivel regional sau local, nu sunt uh, informați uh, cu privire la consumul de apă pentru fiecare activitate, deci cetățenii nu pot participa la acest proces și nu există transparență. Eu consider că ar trebui să cerem Comisiei Europene să demareze niște programe pentru a-i sensibiliza pe cetățeni cu privire la economisirea apei. Cetățenii trebuie să înțeleagă că apa este importantă și că trebuie să fie și ea economisită. Iată, în mare ce am uh, scris în acest aviz. Acum, sigur că rămâne să colaborăm, să mi-aduceți uh, observații, comentarii pentru a putea găsi un text cât mai bun. Mulțumesc, doamna președinte! Vă mulțumesc, domnule Ciuntis, pentru această prezentare detaliată. Acum voi da cuvântul Comisiei să-și exprime punctul de vedere. Prezent din partea Comisiei este domnul Marco Gasparinieti de la DGM. Aveți cuvântul. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Thank you very much to the Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului. Draft opinion. Comisia salută acest proiect de aviz și, de asemenea, observă calitatea recomandărilor din acest proiect de aviz. Suntem de acord cu raportorul în ceea ce privește observații referitoare la cele cinci chestiuni principale Categoric, în primul rând, ar trebui să vină punerea în aplicare a directivei cadru, care încă se face în mod neomogen, după cum știți. Comisia va raporta în fața Parlamentului până la finul acestui an ca parte a pachetului privind apa. Un al doilea raport privind punerea în aplicare urmează să fie prezentat până la finele acestui an. Deci vă asigurăm că aceasta va reprezenta o ocazie remarcabilă pentru Parlament să înainteze și alte comentarii, dacă desigur considerați de cuvință. În ceea ce privește atingerea obiectivelor de mediu până în anul 2015, într-adevăr, situația nu este una omogenă și asta se explică dacă ne gândim la diferențele fundamentale între directiva cadru și directiva privind calitatea aerului. Le cunoașteți pe amândouă, știți că multe petiții au fost generate de aceste directive. Deci foarte pe scurt am să rezum diferențele între cele două legi. În directiva cadru privind calitatea aerului, perioadele de prelungire și derogările pot fi asigurate doar cu acordul comisiei, ceea ce presupune un control ex ante al cererii de derogare în ceea ce privește valorile limită pentru calitatea aerului și comisia, după cum știți, a fost foarte strictă atunci când a evaluat astfel de cereri de derogare. E bine, în celălalt caz, directiva cadru privind apa, situația este tocmai invers. Și am să vă explic imediat ce vreau să spun. Statele membre au posibilitatea de a amâna atingerea obiectivelor de mediu pentru apă. Termenul obișnuit este 2015, însă în planurile manageriale pentru bazinele riverane sunt multe, multe cazuri în care statele membre au decis că aceste obiective nu pot fi atinse până în 2015, vor fi realizate doar până în 2021 sau chiar mai târziu. Evident, acest lucru nu ne mulțumește. Suntem pe cale de a evalua fiecare plan de extindere hidrografică. Vom încheia acest demers până la finele anului și în raportul pe care l-am menționat anterior, prin punerea în aplicare a directivei cadru pentru apă, o să vedeți și rezultatele evaluării pe care o desfășurăm în prezent. În a doua chestiune, nu am nimic de adăugat la cele spuse deja de raportor, lipsa de apă și secetă. Uh, în ceea ce privește chestiunea calității și poluarea apei, ar fi o mică diferență pe care pot să o identific aici. Mă refer la modul în care raportorul percepe activitatea comisiei și am să vă explic la ce mă refer. Raportorul, pe bună dreptate, a semnalat propunerea recentă înaintată de comisie și acolo era vorba doar de 15 substanțe identificate ca periculoase. Legislația europeană se consideră pe acele substanțe prioritare care sunt o problemă în majoritatea statelor membre. Însă, conform directivei cadru privind apa, statelor membre le revine obligația de a completa această listă cu orice alte substanțe care ar putea fi relevante pe teritoriul național al statului respectiv. Asta înseamnă că lista de substanțe prioritare pe care am propus-o noi nu este una completă. Statele membre pot să o lungească, să o completeze dacă există probleme specifice. În ceea ce privește integrarea politicilor în domeniul apei, sunt perfect de acord și comisia este perfect de acord cu ce a spus domnul raportor. Uh, sunt conflicte potențiale cu sectorul energetic și cel agricol și aceste conflicte potențiale trebuie într-adevăr să fie rezolvate, va fi una dintre principalele provocări pe care va trebui să le confruntăm. Și la ultimul punct, articolul 14 din directiva cadru privind apa, statuează obligația statelor membre de a consulta publicul și de a da timp publicului, timp șase luni publicului pentru a înainta comentarii de asemenea, aș dori să menționez aici că tocmai am lansat, cu două zile în urmă, consultarea publică referitoare la proiectul general, opțiunile de politică generale din domeniu și membrii publicului și ONG-uri sunt invitați să participe la această consultare publică. În ceea ce privește proiectul de aviz ca atare, am doar două comentarii, sper că nu abuzez de timpul dumneavoastră, am să încerc să fiu foarte succint. Uh, suntem de acord cu cele spuse de raportor, mai ales cu alineatele 4, 7 și 8, obligațiile statelor membre de a realiza un mediu adecvat. Mă îngrijorează puțin faptul că în proiectul de aviz Parlamentul invită Comisia să fie mai hotărâtă în anchetele pe care le desfășoară și de aceea citez mai puțin pasivă și conciliatoare. Nu sunt de acord cu această afirmație. Comisia nu este nici pasivă, nici conciliantă în materie de apă. Și ca să vă dovedesc acest lucru, am să vă dau niște cifre referitor la procedurile de încălcare demarate în ultimii doi ani. După cum știți, legislația de mediu a dus la multe încălcări, în general, și în legislația de mediu, legislația din, domnul, din domeniul apei, a generat cele mai multe încălcări în 2010 și 2011. 713 cazuri în, din, din 713 cazuri în 2010, 31% se refereau la apă. În 2011, numărul cazurilor a fost 928 total și 25% dintre ele se refereau la probleme legate de apă și din acest motiv, cu tot respectul, pot să spun că nu sunt de acord cu acea frază din proiectul de aviz în care comisia este prezentată ca fiind pasivă și conciliatoare. întrebați statele membre, o să vă spună că nu stau lucrurile tocmai așa. Vă mulțumesc mulumesc Comisiei pentru această prezentare, având în vedere faptul că acum se pune în discuție pentru prima dată textul acestui raport. Invit colegii mei să îi exprime observațiile. Prima pe lista vorbitorilor se află doamna Auken. Doamna Auken, aveți cuvântul. Tak, jeg tror, jeg vil tale dansk i dag. Mulțumesc. Aș vrea să încep prin a-i mulțumi raportorului pentru acest proiect de aviz. Cred că suntem de acord cu proiectul în marile linii și Comisia este puțin nemulțumită de criticile noastre. Spunem că este pasivă. Statele membre nu fac nimic. Poate că Comisia este activă, însă, în orice caz, nu se obțin rezultate. Ar trebui poate să recurgem la mijloace mai ofensive, pentru că problema aceasta va fi din ce în ce mai gravă. La ora actuală nu asistăm decât la primele semne ale acestei crize, a lipsei apei și dacă nu facem ceva în ceea ce privește poluarea resurselor de apă, dacă nu facem nimic în ceea ce privește risipa enormă de apă, pentru că nu putem uh, permite ca în WC-uri să se utilizeze 25% din apa potabilă și să nu înlocuim uh, apa aceasta curată cu apă reciclată. S-ar putea face multe lucruri. În uh, Danemarca, de exemplu, s-a descoperit că e nevoie de doar 4 litri de apă ca să-ți speli mașina. Se poate, deci se pot face economii de apă și se pot uh, face investiții mai mari în resursele de apă, în ecologizare și așa mai departe. Și toată lumea ar avea de câștigat de pe urma unor astfel de măsuri. Comisia trebuie să fie activă și să investească în inovații. Investițiile acestea trebuie să fie suficient de mari și trebuie încurajate nu este doar o povară pentru statele membre, este și o oportunitate, pentru că potențialul este foarte mare pentru cei care vor reuși să rezolve această problemă a penuriei de apă. Aș vrea să adaug o observație legată de produsele chimice. Am fost raportoare din umbră în legislatura precedentă, raportoare din umbră pentru una dintre directivele legate de apele uzate. Comisia a fost într-adevăr conciliantă în această privință. Nu a reacționat uh, la cererile noastre în ceea ce privește pesticidele utilizate în agricultură. Ori în Danemarca s-a constatat faptul că a crescut foarte mult uh, utilizarea acestor pesticide care ajung în uh, pânza freatică. Situația este gravă, mai ales acolo unde, în țările în care se bea apă direct din, acest, uh, din aceste pânze freatice. Vrem să fie apă curată. Pentru că adesea există valori limită, însă apa rămâne periculoasă. Vrem o apă curată, ceea ce înseamnă standarde mult mai stricte. Știu că Comisia ia măsuri, însă până acum statele membre nu au făcut nimic, pentru că nici ceilalți nu reacționează. Fiecare, deci, trebuie să facă ceva, fiecare țară în parte. În felul acesta, dacă Germania începe să ia măsuri, poate că și Danemarca îi va urma exemplul. Există țări care uh, adoptă strategii, în timp ce alte țări au resurse mult mai limitate. Sunt de acord cu raportorul în privința faptului că Comisia ar putea să fie mai exigentă, ar putea să insiste mai mult pentru a se respecta aceste directive cadru. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumim, doamna Ocan, pentru această prezentare. Dau în continuare cuvântul domnului Salavracos. Vă mulțumesc, doamna președinte. Și eu țin să-l mulțumesc pe rapor- să-l felicit pe raportor pentru avizul redactat. În ce privește viitorul Europei și al planetei noastre, ă, trebuie să considerăm că excluziunea socială și șomajul sunt priorități, după care mediul are prioritate. Și când vorbim despre mediu, vorbim neapărat despre apă. După care, imigrația și demografia sunt următoarele priorități. Acestea sunt cele trei mari zone care, după părerea mea, necesită uh, concentrarea noastră. N-ar trebui ca noi să fim pur și simplu un for în care se fac reflexii. Noi ar trebui să îndemnăm la acțiune concretă și să luăm poziție cu privire la toate aceste chestiuni. Eu consider că avizul tratează în manieră corectă problema apei, apă care este un bun public. Trebuie să spun însă că eu unul aș fi preferat să apară mai multe detalii. De exemplu, cum se pot uh, garanta sursele de apă subterane cum putem să salvăm aceste surse de apă. Este un lucru important și ar trebui să îl avem în, în seamă. Trebuie, de asemenea, să fim uh, mai uh, preciși cu privire la tratarea zonelor și apelor uzate. Apele uzate pot constitui un mare pericol pentru sănătatea umană. În rest, mi se pare că avizul este excelent și aș vrea și eu să transmit cu această ocazie uh, comisiei să-i spun că ar trebui să fie mai activă. Constatăm că există probleme, există penurie de apă, iată o problemă cu care ne confruntăm de mult timp și mulți spun că următorul război mondial se va declanșa din cauza apei. Poate chiar în Orientul Mijlociu. Eu zic să nu așteptăm până atunci să acționăm preventiv. Odată ce am identificat problema, să luăm și măsuri. Mulțumim, domnule Salavracos, Salavrakis. Dacă niciun alt coleg nu dorește să mai intervină, invit raportorul să încheie dezbaterea în cazul în care mai are ceva de adăugat. Domnule raportor, aveți cuvântul. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους Vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc colegilor care au intervenit, precum și reprezentantului Comisiei. Ce aș putea să spun? Consider că discuția a arătat că apa este foarte importantă și uh, poate că prin amendamente putem să accentăm și mai mult acest lucru. Având în vedere că rezultatele privind punerea în aplicare a directivei nu sunt foarte pozitive, cred că ar trebui să facem mai multe pentru aplicare. Cum? Prin uh, exercitarea de presiune asupra Comisiei și asupra statelor membre. Trebuie ca să înțelegem cu toții importanța apei și pentru asta trebuie să punem cât mai multă presiune. Este foarte important să fim uh, activi, mult mai activi, pentru punerea în aplicare a acestei directive. Apoi, un alt lucru important care a reieșit din discuție este că politica noastră hidrografică trebuie să fie integrată în toate politicile europene, pentru că altfel nu, vom putea să facem față acestei probleme. Nu putem uh, să punem pe ordinea de zi apa la un moment dat și apoi să o omitem când vorbim despre alte politici. Deci ea trebuie integrată în politică energetică și toate celelalte. Acum, cât privește observațiile pe care le-a făcut reprezentantul Comisiei și îi mulțumesc pe această cale, vreau să spun următoarele. Aș insista pe sursele de poluare. Eu cred că adăugarea a doar 15 substanțe chimice este insuficientă. Poate că acesta era cel mai mic numitor comun, câte am înțeles eu, pentru toate țările europene. Însă, așa cum spuneau și colegii deputați, eu cred că, având în vedere creșterea um, utilizării de pesticide și de alte substanțe, ne confruntăm uh, cu o poluare asupra apelor subterane. Este vorba despre produse care se consumă și se deversează zilnic, ceea ce înseamnă că trebuie să luăm măsuri și eu cred că lista aceasta de substanțe periculoase trebuie neapărat completată. 15 din 2000 este mult prea puțin, poate nu chiar 2000, hai să zicem, dar în orice caz mai mult de 15. Eu nu înțeleg de ce nu suntem mai severi aici și um, să nu uităm că există o întreagă dinamică a surselor de poluare a apei. Totodată, aș mai aminti faptul că legislația de mediu este încălcată și uh, Comisia Europeană nu ne furnizează suficiente date cu privire la aceste încălcări. Dacă vedem uh, că nu ni se raportează suficiente încălcări, nu înseamnă că politica apei este bine aplicată. Iar în ce privește gestionarea deșeurilor, iarăși avem probleme. Poate că ni se raportează mai puține deșeuri în apă, dar asta nu înseamnă că situația este îmbunătățită peste tot și că nu se mai fac încălcări. Noi plecăm de la principiul că s-au înaintat uh, mii de petiții pe această temă. Deci problemele există în continuare și aș vrea să insist și să revin la faptul că, în continuare, Comisia Europeană este mult prea pasivă. Ea trebuie să facă mai multe, mai mult și trebuie să rămânem critici față de comisie dacă vrem ca ea să fie obligată la acțiune. Limită pentru depunerea amendamentelor este 28 martie. Vom trece mai departe la discutarea petițiilor de pe agenda reuniunii. Așa cum am afirmat la începutul uh, ședinței, petiția numărul 195 din 2011 va fi abordată mai târziu. Vom trece direct la punctul 6 discutăm petiia numărul nouăzeci și trei din două mii unsprezece depusă de claude coste în numele asociaiei contra inundaiilor pentru protejarea apei i a mediului. subiectul său este tratarea apei de ploaie pentru protejarea apelor de suprafaă din frana. petiionarul nu este prezent dar uh, puteți asculta în căști speech-ul lui, după care vom da cuvântul reprezentantului Comisiei. Uh, după ce, uh, mai întâi vom da cuvântul Comisiei, deoarece colegii noștri de la interpretare încă nu uh, au intrat în posesia speech-ului. Dau cuvântul domnului José Rizo Martin din partea Comisiei Europene.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 de façon, euh, comment dirais-je, euh, unexpected, excuse me. Care ajunge um, uh, și care nu poate să fie tratată de sistemele a, a, um, respective. Există o directivă care obligă statele membre să ia măsuri pentru a se asigura că riscurile reprezentate de apa de ploaie sunt uh, minime și uh, trebuie să se asigure că mediul înconjurător nu este afectat uh, în, în mod semnificativ. Există instalații care, atunci când sunt afectate de apa de ploaie, prezintă probleme. Mă gândesc la stațiile de tratare a apei și la depozitele de deșeuri Există două directive ale, ale Uniunii Europene care cer statelor membre să ia măsuri pentru tratarea apei sau pentru tratarea deșeurilor și în aceste directive se impun obligații în așa fel încât dacă apa de ploaie ajunge în cantități importante în aceste instalații, instalațiile să nu fie afectate. Se spune clar că aceste instalații care tratează apele reziduale urbane și uh, tratează deșeurile, aceste instalații trebuie să fie construite în așa fel încât să se țină cont de riscurile care pot fi uh, reprezentate de apa de ploaie care nu este colectată sau tratată în mod satisfăcător. Dorim să fim conciși și în loc să vă cerem să adoptați noi măsuri legislative, Comisia consideră că trebuie să ne asigurăm în primul rând că se aplică legislația actualmente în vigoare, că această legislație este corect aplicată de către statele membre. Doamnă președintă, a uh, acestea au fost uh, spuse din partea Comisiei. petiionarului a ajuns deja la interpreți, așa că vă invit să uh, ascultăm opinia domnului Claude Cost. Uh, am ruga uh, cabina franceză să citească speech-ul, dacă se poate. Cabina numărul 3, să citească speech-ul petiționarului. Este o procedură originală, dar vă rugăm frumos să încercați. Scrisoarea din partea Ministerului Ecologiei. Mă auziți? Mă auziți? Reiau. Petiție împotriva refuzului uh, din partea Ministerului Ecologiei, Ministerului Locuințelor, la cererea de obligație de tratare a apelor uh, pluviale. Domnule președinte, doamnelor și domnilor membri ai Comisiei pentru Petiții, Scrisoarea trimisă pe 29 ianuarie 2011 expune niște realități de netăgăduit, realități uh, dovedite cu privire la poluarea din ce în ce mai mare a Mării Mediterane. Această poluare provine în proporție de 99% uh, din uh, fluvii în momentul în care nivelul apei crește. Situația se agravează an de an din cauza că nu există niciun text care să oblige regiunile și statele să acționeze. Parlamentul European nu poate să rămână inactiv. Trebuie să uh, spere o ameliorare. E nevoie de decizii cu efect imediat. E nevoie de adoptarea de decizii sau alte tipuri de texte. Spere, sperăm că acest apel va fi auzit pentru generațiile viitoare. Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați din Comisia pentru Petiții, uh, cu stimă petiționarul. Uh, raportorul ar trebui să includă în uh, textul său uh, și acest text al petiționarului, probabil, deoarece niciun uh, coleg nu dorește să ia cuvântul la această dezbatere și în lumina celor prezentate consider că petiția trebuie să rămână deschisă. Uh, doamna Auken? Doamna Auken. Aș fi dorit totuși să spun câteva cuvinte în legătură cu asta, pentru că e o chestiune importantă, mai ales dacă ne gândim cum ne putem pregăti în orașe uh, pentru precipitațiile pe care o să le avem în viitor, aceste ploi monstruoase care vor deveni tot mai obișnuite. În ultimii ani am avut așa ceva tot mai des în Copenhaga, de exemplu, în luna iulie. Era mai că se necau oamenii pe străzi, așa de tare ploua. Să construiești un nou sistem e costisitor și absurd. În loc să faci rezervoare, și să folosești acele acoperișuri verzi. Se pot face multe lucruri în acest sens. Și comisia noastră trebuie să insiste și să-i sprijine pe cei care în sectorul urban se ocupă de păstrarea surselor de apă, ar putea capta această apă și nu să o trimită mai departe în mare, să încercăm cum putem capta această apă. După cum spuneam și în cazul anterior, posibilitățile sunt enorme. Dacă ne, ne, ne concentrăm pe această abordare, să ne pregătim pentru cantități masive de precipitații pe care să le putem capta și depozita. întregul proces de construcție costisitor. Dar dacă am face lucrurile puțin altfel, am avea rezultate mai bune aș sugera să includem asta într-o strategie comună a noastră referitoare la economisirea resurselor de apă. Și să facem asta într-un mod care ne permite să salvăm și orașele. Acestea nu vor mai fi înecate de apă. Și iar, înainte să declar uh, închis subiectul, nu i-am văzut exprimându-și dorința să ia cuvântul. Acum dau cuvântul colegului Iar. Frau Vorsitzende. Also ich denke, wir stehen ja vor einem gewissen Zwiespalt. Mulțumesc, doamnă președintă. Avem practic două posibilități. Dacă am înțeles bine răspunsul comisiei, petiția nu este una căreia trebuie neapărat să-i dăm curs. Avem directive, avem legi în Uniunea Europeană care trebuie să fie suficiente în ele însele. Asta am auzit. Protejarea resurselor de apă în zonele de coastă. Avem legislație europeană, mai ales directiva cadru privind apa. Avem uh, și directiva pentru strategie maritimă și așa mai departe. Deci astea sunt acoperite juridic. Prin urmare, nu trebuie neapărat să dăm curs acestei petiții din perspectivă juridică, însă trebuie să ne asigurăm că legislația existentă este pusă în aplicare. Însă rămâne o problemă de rezolvat. În primul rând, sunt de acord cu ce a spus Comisia. Încă, încă o lege nu o să îmbunătățească lucrurile în termeni practici. Și asta nu e o soluție. Dar trebuie să facem o propunere, să spunem eventual petiționarului că, în ceea ce privește problema specifică ridicată de dânsul, nu putem să cerem o nouă lege. Dar nu e nevoie de o nouă lege pentru că există dispoziții juridice deja existente care sunt suficiente. Și putem, am putea cere petiționarului să ne ofere câteva exemple concrete În ce cazuri a identificat uh, situații în care legislația existentă nu este pusă în aplicare? Pentru că altfel e o contradicție. Comisia spune avem legi, sunt suficiente, petiționarul vrea legislație suplimentară. Eu aș spune că da, una e să ai lucrurile pe hârtie, însă mai multe legi nu o să îmbunătățească situația în termeni practici. Deci am putea lăsa petiția eventual deschisă, normal ar trebui să o închidem, ar trebui să-i spunem petiționarului, asta este, legile sunt. Dacă nu aveți exemple concrete, dacă ne puteți da un exemplu concret care să dovedească că legislația existentă nu funcționează sau nu este pusă în aplicare așa cum trebuie, atunci putem la măsuri. opmeldung da sein. Domnule Ciuntis, aveți din nou cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să spun doar câteva cuvinte legate de intervenția reprezentantului Comisiei. Există ape de ploaie care trec prin instalații de tratare ale, ale apei uzate. În Grecia este una dintre cele mai mari probleme cu care ne confruntăm. Regiunile maritime sunt uh, poluate pentru că aceste ape trec prin instalații de tratare. Există, într-adevăr, legislație comunitară cu privire la aceste aspecte, însă se închid ochii în privința uzinelor de tratare. Studiile de impact nu sunt suficiente și uh, situațiile sunt rezolvate a, posterior, a posteriori după ce pagubele s-au produs deja. În astfel de cazuri nu e suficient să invoci legislația. Legislația trebuie să fie strict aplicată deci, într-adevăr, e o problemă. Nu știu dacă petiția trebuie să rămână deschisă, dar, în orice caz, e o problemă. Trebuie neapărat să se protejeze regiunile de coastă în zona Mediteranei. Vorbesc uh, din uh, experiență și uh, asta voiam să spun în ceea ce privește această intervenție destul de originală. Mulțumesc! În lumina comentariilor făcute, uh, consider totuși că această petiție va trebui să rămână deschisă. Trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi. Revenim la punctul 5, petiția numărul 195 din 2011. Și dau uh, Nur noch eine Bitte. Also ich habe ja auch gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn sie in der Schwebe bleibt, die Petition. Aber wir sollten noch mal so fair sein. Putem să păstrăm petiția deschisă, însă ar trebui să fim uh, echitabili, să fim corecți să-i trimitem o scrisoare petiționarului uh, și să-l rugăm să justifice petiția dând exemple concrete, în așa fel încât să continuăm să lucrăm pe această petiție. Fără informații suplimentare nu vom avansa. Considerarea aceste comentarii ale colegului Iar, uh, trecem la petiția numărul 5 și dau cuvântul uh, Comisiei. Hernandez Luque. Mr. Hernandez Luque from the Commission. Domnul Hernandez Luque din partea Comisiei Europene. Thank you, Mr. President. Uh, well, the first thing we would like to stress. Vă mulțumesc. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez este că, potrivit autorității de management al uh, programului în chestiune, canalul acesta, Segara Garigues, a primit uh, o contribuție de 2 milioane 300 de mii aproximativ de euro din partea, din partea Uniunii Europene prin uh, Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă. Iar suma totală investită aici a fost de aproximativ 5 milioane 900 de mii de euro. O să vă rugăm să vă îndepărtați puțin de microfon. Am înțeles. Așadar, spuneam că, în total, investiția publică în acest proiect a fost de aproximativ 5,9 milioane de euro. Din anul 2007, acest proiect nu a primit uh, nicio finanțare europene, europeană, ca urmare a celor două hotărâri date de Curtea Europeană de Justiție, cauza C225 pe 2004 și cauza 186 pe 2006. Este vorba despre două hotărâri date prima pe 28 iunie 2007 și cea de-a doua pe 18 decembrie 2007. Acum, programele de dezvoltare rurală sunt aprobate de Comisia Europeană, însă sunt puse în aplicare de statele membre pentru a răspunde unor nevoi naționale, locale sau regionale. Ceea ce înseamnă că selecția și contractarea acestor proiecte prin aceste programe revine strict autorității de management a programului din țara respectivă. Acestea sunt principiile de gestionare. Dacă doriți uh, mai multe informații cu privire la modul în care a fost uh, selectat uh, acest proiect de irigație pe canalul Segara Garigheș, puteți să cereți informații de la autoritatea națională. În fine, aș mai vrea să spun că acest proiect este independent de celălalt proiect care uh, prevede aprovizionarea cu apă de pe canalul Segara Garigues, pentru care autoritățile spaniole au cerut cofinanțare din partea Uniunii Europene prin uh, FEDER. Ambele proiecte sunt așadar independente, sunt separate unul de celălalt și asta atât din punct de vedere conceptual cât și um, um, ca documentație. În continuare dau cuvântul doamnei Heranz. Aveți cuvântul. Sí, Mulțumesc, președintă. Da. Aș dori să salut pe toată lumea. Văd și unii membri de la Agri pe care ne cunosc. I-am rămas în contact cu uh, petiționarul, pentru că lucrez și la Agri, și de aceea am înaintat această petiție acestui for. Știm că problema nu e în principal una de finanțare, însă petiționarii nu au acest aspect în vedere în primul rând. Am dorit ca această petiție să rămână deschisă pentru că nu suntem de acord cu poziția autorităților, uh, conform cărora lucrurile ar fi vorba de două chestiuni diferite. Nu sunt diferite, e vorba de un singur rezervor care trebuie să deservească mai multe locații. Este folosit și în scopuri agricole. În această etapă, autorităților catalane au decis ca acest rezervor să fie folosit pentru apă potabilă, dar și pentru irigații. Și asta a generat o serie de dispute și înțelegeri. rezervorul în cauză este folosit în prezent în alt scop decât cel original. Inițial a fost conceput pentru irigații și nu pentru apă potabilă. Considerăm prin urmare că drepturile sectorului agricol sunt încălcate aici și asta ne îngrijorează, asta e problema fermierilor. Înțelegem că e nevoie de apă în orașe, Însă, agricultorii din regiune ne-au trimis aici pentru că guvernul autonom din Catalunia, în opinia lor, nu pun în aplicare principiile relevante așa cum ar trebui și drepturile agricultorilor sunt încălcate pentru că această apă este utilizată în alte scopuri. Deci am dorit ca Parlamentul să ne asculte în această problemă și să fie atent la motivele pe care le-am enunțat. Nu e vorba de două proiecte separate, complet independente. Și nu este o chestiune de bani, e o chestiune de drepturi fundamentale la acestor persoane și agricultorii consideră că autoritatea autonomă catalană le-a încălcat drepturile. Franz, mai dorește vreunul dintre colegi să ia cuvântul? Doamna Ocan? Follow this year. As far as I can cred că e puțin dificil din câte văd. Legalitatea acestui proiect într-o zonă Natura 2000 a fost contestată. Asta se, se vede în text, cel puțin. Și textul sugerează că acele lucruri sunt mai importante decât protecția mediului. Textul noastră spune că intențiile agricultorilor sunt mai importante decât protecția mediului. Eu m-am uitat la text, nu la răspuns. Ca observator imparțial e greu să înțelegi concret despre ce e vorba. Aș dori să mi se explice totuși de ce răspunsul pe care l-am primit diferă complet de ce citesc eu în petiție. So that's just, I want to find out. Uh, aveți cuvântul. Da, ich hab, ich hab, uh, ich hab dieselbe... Da, și eu mă întrebam același lucru. Ca și colega mea, poate că cineva ar fi uh, dispus să ne explice uh, pas cu pas această petiție, ca să înțelegem de fapt care este miza, pentru că mie mi se pare că, într-adevăr, ceea ce e scris nu corespunde cu cele auzite de la uh, colega din Spania. Poate că ar fi suficient de amabil încât să ne clarifice Muchas gracias. Eh, bueno, pues para que quede, para vamos a aclararlo. Efectivamente yo... Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Haideți să încercăm să clarificăm puțin situația. Uneori eh, și eu mă întreb eh, chiar cum stau lucrurile. Institutul de Agricultură este îngrijorat atunci când e vorba de aplicarea anumitor restricții referitoare la anumite zone. Ei vor, sigur, ca legislația să fie respectată. Legislația în materie de protecție a mediului. Nu asta e problema. Problema aici ține de drepturile fundamentale ale acestor agricultori. Aceștia au investit o grămadă de timp și de bani și de eforturi în încercarea de a asigura un sistem de irigație adecvat în această zonă, Segara Garigues, și acest rezervor de apă folosit la irigarea zonei este folosit în prezent de autoritatea autonomă catalană pentru a deservi consumatorii de apă potabilă. Asta înseamnă că este, există mai puțină apă pentru irigații și, prin urmare, drepturile acestor agricultori sunt afectate în mod negativ. Ei vor să-și irige terenurile. La asta se referă ei. Ei nu, nu pun sub semnul întrebării standardele de mediu sau nevoia de a respecta aceste standarde de mediu, nu. Ei doresc ca legislația de mediu să fie respectată, vor să protejeze natura, vor să protejeze flora și fauna. Problema însă ține de faptul că guvernul autonom a luat o decizie în sens contrar și în acest caz, guvernul autonom din Catalunia a decis că o parte a acestei ape să fie folosită ca apă de băut și nu pentru irigație. Asta înseamnă că există mai puțină apă pentru irigații. Sper că am clarificat acest aspect cât de cât. De aceea considerăm noi că această petiție trebuie să rămână deschisă. Pet- petiționarii o să vină în fața Parlamentului pentru că ei consideră că trebuie să-și poată exercita profesia de fermier și să beneficieze de drepturile cuvenite. Sunt e o, o perioadă de criză, multe probleme. Uh, doamna Aucăn, aveți din nou cuvântul. Just to say, it's not a, it's not a basic right nu, nu e un drept uh, al omului să beneficiezi de resurse de apă într-o zonă unde apa e o problemă. Nu e un drept fundamental ca să ai apă de irigații într-o zonă secetoasă. Agricultura necesită multă apă și dacă ai nevoie de apă de băut, cred că apa de băut ar avea prioritate, pentru că este o lipsă generală de apă toată lumea spune, dreptul nostru e să luăm apa celorlalți. Nu putem să facem așa, o să ajungem la război pe apă. Aici e vorba de refuzul de a accepta că trebuie să limităm utilizarea apei în această zonă, din câte înțeleg eu. E nevoie de o prezentare mai bună a cazului dacă vrem să mergem mai departe. Am citit petiția, am citit răspunsul. Nu e o petiție cu care să putem merge mai departe. Asta în cazul în care am înțeles eu lucrurile așa cum trebuie. Însă eu rămân la text. Nu pot să mă bazez pe altceva. Luând în considerare argumentele și observațiile expuse aici și datorită faptului că trebuie să investigăm mai mult, consider că cea mai bună soluție este ca această petiție să rămână deschisă. Următorul punct de pe ordinea de zi este opinia privind cele 20 de probleme ale cetățenilor. Number 7 Ich wahrscheinlich im, äh, ich wahrscheinlich im toten Winkel der Vorsitzenden. Nu mă vedeți uh, foarte bine, mă gândesc. E nevoie neapărat ca petiționarii să fie prezenți data viitoare când abordăm acest punct, pentru că Întâi am vorbit despre un proiect, acum vorbim despre două proiecte cu privire la aceeași resursă de apă și trebuie să vorbim cu petiționarii neapărat, pentru că altfel nu o scoatem la capăt. Dacă într-adevăr e vorba despre două proiecte, e nevoie de reprezentanța ai ambelor proiecte, pentru că altfel nu e bine. Se pare că există un conflict de interese aici și nu putem să evaluăm situația pe baza celor câtorva documente de care dispune. Apoi, dacă am înțeles bine, dacă într-adevăr sunt două proiecte, utilizarea apei pentru agricultură, primul proiect și utilizarea pentru populație, trebuie să vorbim cu reprezentanții ambelor proiecte, pentru că altfel nu o scoatem la capăt dreptate, domnule, iar acesta este și unul dintre motivele pentru care această petiție va rămâne deschisă. În continuare, trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, opinia privind cele 20 de probleme ale cetățenilor și companiile europene privind funcționarea pieței unice. Comisia care se ocupă alături de noi de acest dosar este IMCO, iar raportor este colegul Buzutil, pe care îl invit să ia cuvântul. Domnule Buzutil, aveți cuvântul. Aveți cuvântul, domnule Busutil. Thank you, Madam Chair. Um, uh, this opinion which... Mulțumesc, doamnă președinte. Acest aviz pregătit pentru IMCO se referă la un raport publicat de comisie în luna august a anului trecut și poartă titlul Piața unică din perspectiva cetățenilor. Cele 20 de principale puncte de îngrijorare Dat fiind mandatul comisiei noastre și limitările pe care le avem în materie de lungime a unui aviz, m-am concentrat doar pe acele chestiuni care sunt de relevanță directă pentru activitatea noastră. În opinia mea, în avizul meu, cer Comisiei să includă în rapoartele viitoare concluziile și rezultatele uh, petițiilor înaintate comisiei noastre parlamentare și de asemenea rog comisia să conștientizeze, să sporească la, la să contribuie la sporirea conștientizării de către cetățeni a disponibilității comisiei noastre. E important să se folosească într-un mod mai adecvat procesul de depunere a petițiilor pentru a îmbunătăți procedurile legislative europene, inclusiv prin uh, conștientizarea posibilităților de a influența procesul legislativ prin acest demers. Un alt uh, element menționat în avizul meu este ideea Comisia Europeană pe viitor să se includă trimiteri la legislația concretă pentru fiecare chestiune în discuție și asta ar spori claritatea soluțiilor sugerate. Asta ar putea spori volumul participării în procesul politic la nivel european, pentru că cetățenii ar deveni în același timp mai conștienți de modul în care problemele și soluțiile se leagă direct de anumite legi europene. Și în încheiere, doamnă președinte, am încercat să includ în avizul meu și o observație referitoare la punctul unic de contact pentru cetățeni. Multe dintre serviciile oferite de comisie sunt extrem de utile, însă sunt atât de multe servicii cu atât de multe denumiri fiecare cu titulatură proprie, dacă doriți, și asta creează foarte multă confuzie printre cetățenii europeni. În ultimă instanță, cetățenii vor o soluție și nu altceva. Nu vor să stea, să scarpine gânditori în cap, întrebându-se unde începem și încotro ne îndreptăm cu acest demers. Prin urmare, Comisia a făcut într-adevăr pași în direcția cea justă instrumente sau inițiative, cum ar fi portalul online Your Europe, Europa ta, care este o realizare remarcabilă și au încercat să asigure și un punct de unic contact. Însă, în opinia mea, se mai pot face multe în, în acest sens. Și de aceea, în acest raport, sugerez că Comisia Europeană ar trebui să creeze un singur punct de contact live în fiecare stat membru biroul reprezentanților comisiei în fiecare capitală de stat membru sau, și așa mai departe. Și acestea ar fi câteva dintre ideile pe care le-am inclus în avizul meu. Categoric însă sunt dispus să primesc reacțiile colegilor și evident să vedem ce comentarii ar avea dânsii de făcut. Dacă doriți să înaintați amendamente, categoric îmi va face plăcere să mi le însușesc. În ceea ce privește termenele, termenul de depunere a amendamentelor este 27 al acestei luni și avizul urmează să fie adoptat pe 24 aprilie. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Busutil, pentru această prezentare amănunțită. În continuare dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, domnul Golinski. Aveți cuvântul, domnul Golinski. Thank you very much, madam. Mulțumesc, doamna președinte. Stimați uh, deputați și membri ai Comisiei Petiții, vă mulțumesc pentru această discuție și pentru propunerile pe care le aveți cu privire la proiectul de raport al Comisiei IMCO. Cred că domnul Busutil s-a referit la chestiunile cele mai importante. Noi cunoaștem aceste probleme de mult timp și am tot încercat să le rezolvăm. Sigur că trebuie să ne uh, relansăm uh, eforturile și o vom face. Vă mulțumesc foarte mult pentru aportul dumneavoastră. Este exact uh, genul de inițiativă care încearcă să rezolve problema multiplicării resurselor și inițiativelor noastre. Această propunere vine cu o simplificare pentru cetățeni care ar fi astfel mai bine informați cu privire la drepturile lor uh, și ar avea acces la servicii specializate. N-ar mai trebui să îi trimitem dintr-un loc în altul, ar putea să își rezolve problemele printr-un singur punct de contact și procedura ar fi automată. Cât privește petițiile adresate Parlamentului, cred că acestea pot fi utilizate pe viitor pentru a soluționa o parte din problemele semnalate până acum. De fapt, Parlamentul este cel care a cerut Comisiei să se pregătească pentru forumul privind piața unică de anul trecut, de aceea a apărut acest raport. Noi vom repeta forumul, îl vom organiza din nou în acest an și fiecare capitală va veni cu uh, o serie de idei prin care putem să aducem piața unică mai aproape de cetățeni. Unde sunt lacunele, care este situația în termeni reali și care este percepția cetățenilor și a întreprinderilor. Noi am identificat lacunele, lacunele legislative de punere în aplicare și de informare și am uh, văzut uh, unde trebuie să încercăm să acționăm pentru a minimiza aceste lacune. Cred că proiectul de aviz este foarte bun, noi suntem de acord cu toate problemele identificate și încă o dată salutăm acest proiect de raport. Mulțumesc! Mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru această prezentare. În continuare dau cuvântul colegului meu, domnul Iar. Äh, da, vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, Simon, pentru acest proiect de aviz. Îți mulțumesc pentru eforturile pe care le-ai depus. Cred că ai uh, semnalat uh, chestiunile cele mai problematice. Este un lucru rar să aud aici Comisia Europeană spunând că trebuie să-și intensifice eforturile. Mă bucur. Simon a spus de mai multe ori că una este să avem drepturi fundamentale și alta este să le cunoaștem. Într-adevăr, trebuie să fim mai bine informați cu privire la aceste drepturi și accesarea lor. Deci mă bucur că ai scris acest lucru în uh, proiectul de aviz și de asemenea și ideea privind ghișoul unic este salutară. Ne trebuie un singur loc de contact în care cetățenii sau întreprinderile să poată veni pentru a își uh, face respectate drepturile sau a se plânge. Noi dorim să știm care este părerea cetățenilor, vrem feedback-ul lor, vrem să știm unde nu merg lucrurile, unde ne învârtim în cerc, um, deci uh, unde am putea să reglementăm lucrurile mai bine. Trebuie să fim informați dacă lucrurile nu merg așa cum am dorit noi să le reglementăm. Scopul nostru este ca cetățenii să înțeleagă Uniunea Europeană, să se simtă bine aici, să își dea seama că le place să lucreze și să locuiască aici și să aibă de asemenea senzația că li se face dreptate în Uniunea Europeană și că aparțin unui spațiu european. Deci, uh, lucruri la care ținem și ai făcut bine să spui că, uite, Comisia ar trebui să lucreze de două ori mai mult decât până acum. Domnule Iar, dacă niciunul dintre colegi nu dorește să mai intervină, vă reamintesc că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 27 martie și voi suspenda edina pentru 10 minute.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

Dragi colegi, cred că au trecut cele 10 minute și putem începe. Preiau uh, președinția acestei reuniuni. raport cu privire la vizita de constatare a faptelor în România. Ați primit un prim document de lucru care a fost uh, elaborat cu serviciile noastre. Am uh, încercat să vă prezint diferitele etape ale acestei misiuni, misiune care s-a derulat în România timp de trei zile. m-am uh, forțat să nu fac observații subiective, din potrivă, am încercat să rămân obiectivă. M-am întâlnit uh, cu deputa deputați din comisia noastră săptămâna trecută, în așa fel încât să discutăm despre acest document și să ne asigurăm că el reflectă concluziile la care am ajuns cu toții. S-au făcut observații legate de diferitele părți ale textului și am încercat să uh, vin cu răspunsuri, mai ales uh, cu răspunsuri la observațiile domnului Boștinaru. Domnul Boștinaru mi-a propus să adaug anumite elemente voi examina aceste propuneri și voi încerca să integrez în text uh, elementele respective. Am uh, primit și propuneri de adaosuri uh, din partea domnului Preda. Aceste propuneri se adaugă propunerilor domnului Öfner. Săptămâna trecută, la întâlnirea despre care vorbeam, am primit și o serie de contribuții din partea domnilor Salavracos și Elmer. Aveți în față o primă versiune a acestui text și sper că în urma discuțiilor din această după-amiază voi putea uh, îmbunătăți textul în așa fel încât uh, misiunea aceasta să vină cu rezultate utile pentru activitatea noastră, pentru că ceea ce vrem noi este să dăm răspunsuri cetățenilor, să găsim soluții ori de câte ori se poate, să fim intermediari între cetățenii europeni și instituțiile europene atunci când instituțiile sunt implicate sau când sunt competente în uh, ceea ce privește uh, subiectele care ne parvin. Ancheta pe care a desfășurat-o comisia s-a referit la mai multe subiecte și aceste subiecte se regăsesc în documentul pe care îl aveți în față. Am încercat să um, găsim, um, să facem constatări la fața locului. Datorită muncii noastre, aceste petiții își vor găsi uh, soluția și sperăm că vom uh, putea progresa, vom uh, putea da răspunsuri cetățenilor. Amintesc că unul dintre petiționari este prezent, este vorba despre petiția legată de directiva asupra păsărilor. Petiționarul a cerut să intervină. Cu permisiunea colegilor, îi dau cuvântul imediat, înainte să dau cuvântul parlamentarilor. Îi dau cuvântul câteva minute, nimeni nu are nimic împotrivă, deci îi uh, dau cuvântul. Doamnei uh, Marina Cazacu. Um, sunt reprezentanta Societății Ornitologice Române și reprezint una dintre cele 50 de organizații neguvernamentale care au semnat petiția privind dezvoltarea energiei eoliene, uh, în special în zona Dobrogei, care afectează nat- siturile Natura 2000. Îngrijorarea noastră este că uh, parcurile de turbine eoliene ce se dezvoltă în această zonă uh, se dezvoltă foarte repede, fără a avea o strategie exactă. Uh, dacă în luna mai anul 2011 erau aproximativ 4.000 uh, de turbini eoliene propuse a se dezvolta, aproximativ 400 dintre ele deja implementate, în prezent, uh, la, în luna februarie anul 2012, numărul acestora a ajuns la 5.000 de turbine și aproximativ 500 deja uh, construite. Uh, trebuie să menționez că din cele 500 de turbine, 200, 2260 din cele 5.000 de turbine 2265 au deja acord de mediu, ceea ce înseamnă că se vor construi. Uh, multe dintre acestea um, sunt în interiorul sau în vecinătatea siturilor Natura 2000, care reprezintă 64% din teritoriul Dobrogei. Uh, îngrijorarea noastră este că studiile de evaluare a impactului asupra mediului care se fac sunt de o calitate științifică foarte proastă, ignorând faptul că Dobrogea este una dintre cele mai importante căi de migrație a păsărilor din sud-estul Europei, fiind traversată de zeci de mii de păsări în timpul migrației. În același timp, Dobrogea românească împreună cu Dobrogea din uh, Bulgaria este singurul loc din Uniunea Europeană unde iernează gâsca cu gât roșu, o specie preclitată la nivel mondial. Aceasta se regăsește în timpul iernii în proporție de 90% în zona Dobrogei. Și în zonele unde se vine anual această specie, deja sunt construite uh, sau vor fi construite peste 500 de turbini eoliene. Uh, rugămintea noastră către Comitetul uh, de Petiții a Parlamentului European este să pună presiune asupra autorităților române ca să se realizeze o strategie de dezvoltare o strategie de evaluare a impactului asupra mediului, asupra siturilor Natura mii din Dobrogea, a dezvoltării energiei eoliene în Dobrogea și să se stopeze dezvoltarea acestor uh, parcuri eoliene până această strategie va fi uh, dezvoltată și se vor selecta cu exactitate zonele în care se poate să se implementeze uh, această aceste parcuri eoliene. Uh, înainte de a încheia, vreau să zic că Societatea Ornitologică Română și celelalte organizații semnatare ale petiției nu este împotriva dezvoltării eoliene, chiar o susținem, dar dorim ca aceasta să se dezvolte într-un mod corect, fără a se afecta siturile Natura 2000 și biodiversitatea din cadrul acestora. Vă mulțumesc! Eh, mulțumesc. În acest moment deschid dezbaterea. Doamna Auken. Well, I'm really not satisfied with... Eu uh, nu sunt deloc mulțumită de toată această procedură. Nu am primit raportul, deși văd că el există din uh, februarie, de la sfârșitul februarie. Uh, tocmai l-am primit când suntem deja, e deja foarte târziu. De fapt, l-am primit miercuri la Strasburg, când știți că eram foarte ocupați. Nu l-am avut în dosar, n-am uh, fost uh, în măsură să-l citesc decât uh, în parte. Nu știu dacă reflectă societatea sau starea din România în mod corect. Și se pare că România este un fel de paradis față de Bulgaria. Mă, nu știu, mă îndoiesc. L-am citit uh, foarte în viteză, dar eu cred că trebuie să amânăm această discuție pentru că, din câte văd, pur și simplu preluați răspunsul autorităților. Asta e cine vine din partea autorităților, bun, s-a rezolvat, asta e cine vine din partea companiilor, foarte bine. Dacă s-ar fi uh, petrecut același lucru în Bulgaria, raportul ar fi fost complet diferit. Noi acolo am încercat să aflăm ce e în spatele poveștii oficiale. Mi se pare că în comisia noastră am discutat uh, despre faptul că nu există o libertate de exprimare în mass media. Eu cred că nici aici nu există libertate. Nu sunt mulțumită de acest raport, doamnă președinte, și simt că ne-ați dezamăgit. dumneavoastră nu veniți în comisie, sunteți absentă, nu ne raportați așa cum ar trebui, uh, pur și simplu nu acordați prioritatea cuvenită comisiei noastre și este greu să purtăm lupte dacă dumneavoastră nu sunteți de partea noastră. Am primit acest raport extrem de târziu și, practic, el nu conține mare lucru povestiți doar despre contactele pe care le-ați avut cu industria, cu petiționarul, cu autorităților și cam atât. Nu este suficient. Nu aceasta este modalitatea de a rezolva lucrurile. Deci eu vă propun să amânăm această discuție. Și uh, e păcat că nu sunt prezenți și ceilalți uh, participanți. Deci, uh, vă repet, nu am avut răstimpul ca să citesc acest raport în întregime, dar oricum, din câte am văzut, nu mă mulțumește. Domnul Boștinaru. No, it's okay. Grazie, signora președinte. Mulțumesc, doamna președinte. 1. Eu cred că acest proiect de raport, pentru că e proiect de raport, ar trebui să răspundă la o întrebare fundamentală. De ce din nou în România? De ce Comisia PETI s-a dus iarăși în România. Singurul răspuns este că, în perioada de timp care s-a scurs de la ultima noastră vizită, am constatat că nu se aplică așa cum ar trebui legislația Uniunii Europene, în mod constant. Iată de ce apar atât de multe petiții pe chestiuni extrem de sensibile precum mediul, drepturile fundamentale, libertatea mass media și altele. 2 există o chestiune principală, cel puțin pentru cinci deputați, uh, în afara reprezentanților uh, României ex officio. Chestiunea este că nu se face nicio referire la întrebările cheie pe care ei le-au adresat în timpul întâlnirilor. Care este riscul geologic? Niciun răspuns. Care este răspunderea pentru probleme de mediu? Niciun răspuns ce se întâmplă în cadrul dialogului dintre investitori și uh, autoritățile de stat cu, autoritate, cu societatea civilă? Niciun răspuns. De ce există o opoziție atât de puternică din partea societății civile din România, inclusiv Academia Română, universitățile și așa mai departe? Nimeni nu s-a referit la acest lucru. Și, din nou, de ce nu se spune un lucru care s-a spus anterior în Comisia PETI? cu privire la proiectul Roșia Montană. Avem nevoie de o analiză de impact asupra mediului neutră. Este un lucru care a fost spus și de comisie și l-am spus și noi. Vrem să ne asigurăm că evaluarea noastră este corectă, că e obiectivă și vrem să ne asigurăm că guvernul României respectă și pune în aplicare legislația europeană. Dacă așa este. Deci nici aici nimic. Și ca să închei cu privire la acest capitol, cel mai uh, bun răspuns cu privire la îngrijorările noastre a fost oferit luna trecută, când uh, actualul ministru al mediului din România a dat un interviu. Deci nu uh, societatea civilă, nu Academia Română, nici alții, ci pur și simplu domnul Laslo Borbei, ministrul mediului în România, a dat un interviu în care a spus – da, procedura de analiză a acestui proiect este în curs, dar încă nu avem un răspuns la întrebări precum care este cea mai bună tehnologie disponibilă? Și alte întrebări. El a spus că a vizitat Suedia și Finlanda și că este convins că sistemul de exploatare închisă este cel mai bun și ar dori ca România să fie un model, precum uh, sunt țările din Scandinavia. Nimic uh, însă cu privire la răspunderea de mediu. Este nevoie de un angajament ferm din partea investitorului. Acest angajament care a fost cerut de deputați nu a fost încă oferit, iar cât privește reabilitarea sitului, nimic. Domnia sa a spus că ar trebui să existe un acord politic și aici citez, măcar în coaliția de guvernare. Între timp, peste 127.000 de semnături au fost adăugate la petiție și uh, petiția a fost uh, trimisă Parlamentului României. Nimeni n-a vorbit despre acest lucru. Și, în încheiere, aș uh, cita din uh, raport și uh, țin să mulțumesc pentru onestitate secretariatului care a redactat acest raport. Când uh, s-a pus la îndoială atitudinea obiectivă a celor care au fost în delegație, vă pot spune că pe pagina 16 apare reacția secretarului de stat Anton, care, citez, a, a admis deschis că este în favoarea acestui proiect ce exemplu mai bun vreți uh, despre cu privire la această atitudine a Ministerului. Deci mai rămân multe întrebări la care nu avem răspuns și, în plus, secretarul de stat, care este șeful uh, Comisiei de Analiză Tehnică, a declarat deschis că este pentru acest proiect. Cum putem noi să mai credem că există obiectivitate? Deci eu cred că aceste dubii, sau ca să spun așa, ar trebui să fie reflectate în raport. Și principala noastră îndatorire este să dăm ascultare petiționarilor, să nu ascultăm uh, doar uh, vocea autorităților de stat sau a investitorilor. Și, în fine, sunt complet de acord cu uh, reprezentantul societății ornitologice, care a vorbit despre problema păsărilor. Guvernul român nu a reușit să pună în aplicare legislația europeană. Ne-a spus în rânduri repetate că nu uh, cunoaște uh, Inspecțiile care au fost făcute de DG Mediu nu știe care a fost conținutul acelor inspecții și nu are nicio idee de ce au fost uh, începute procedurile cu privire la încălcarea tratatelor. Deci nu știu dacă putem să avem încredere oarbă în uh, onestitatea și seriozitatea cu care s-au făcut evaluarea. Eu cred, din nou, că ar trebui să avem o judecată echilibrată și să ținem cont și de părerea pete- petiționarilor și de părerea reprezentanților oficiali. Am să înaintez mai mult amendamente, așa cum vă spuneam, și sunt convins că până la urmă vom putea include și o mică frază cu privire la libertatea mass media. Am avut o întâlnire cu reprezentanții mass media, cinci eurodeputați au fost prezenți, au venit acolo mai mulți jurnaliști și reporteri și ne-au uh, făcut o evaluare cu privire la situația mass mediei în România. Și să nu menționăm nici măcar într-o propoziție acest lucru mi se pare puțin ciudat. Deci, repet, uh, ar trebui să contăm pe o cooperare serioasă și obiectivă din partea tuturor grupurilor politice. Mulțumesc! Colegă Gânț. Thank you very much. Uh, uh, I could not join the... Vă mulțumesc foarte mult. Eu n-am participat la delegația respectivă. Să-mi aduc aminte ce am discutat data trecută. Știți că au fost câteva petiții înaintate în acest sens. Parcurgând însă textul, nu văd răspunsuri la întrebările ridicate. Nu e o chestiune doar românească. Dacă ne gândim la antecedente, la catastrofele de mediu provocate de mineritul aurului, chestiunea nu ține doar de Roșia Montană, merge dincolo de granițele României și poate influența întreaga regiune și țările din vecinătate. Am încercat să văd dacă sunt niște garanții de siguranță acolo și nu le-am găsit. Sunt opinii extrem de controversate care vin din partea autorităților și ale experților și de asemenea m-a surprins ceea ce a menționat și uh, Victor Boștinaru, un secretar de stat răspunzător de chestiune de mediu contribuie la acest raport. Într-o țară unde ai libertate de decizie, cred că persoanele din această funcție uh, s-ar pomeni într-un conflict de interese, pentru că dacă ești responsabil pentru cu, cu mediul înconjurător, ar trebui să vii cu argumente care să protejeze mediul și să nu protejeze interesele industriei. Nu știu cum se explică acest uh, aviz. Probabil dumneavoastră știți mai bine care sunt motivele pentru care raportul a ieșit așa cum a ieșit. Uh, și nu văd niciun semn clar că ar fi existat vreo consultare publică a organizațiilor civile. Știți că sunt multe astfel de organizații care au fost implicate, care au adunat, creat, realizat o fel de studii și așa mai departe. Studiile sunt menționate în raport, însă numele de acolo pentru mine sunt necunoscute. Nu știu dacă dumneavoastră îi cunoașteți pe respectivi, nu știu dacă le putem acorda încredere. Însă văd foarte multe argumente, însă fără explicații, fără motivație. Se spune că e mai siguranță decât o centrală nucleară. Asta mă surprinde. Nu suntem foarte convinși totuși că aceste, și aceste centrale ar fi foarte sigure dacă ne gândim la exemplul Japoniei. Rămân, deci, o serie de chestiuni în suspensie. Nu cred că avem argumente suficient de convingătoare aici care să ne permită să spunem da, s-a răspuns la toate întrebările. Sigur, trebuie să mergem mai departe cu acest proces. Și, de asemenea, aș dori să mă refer puțin la chestiunea libertății media. Pare să fie o chestiune diferită, însă, de fapt, sunt conexiuni aici. Uh, publicul primește informații din mass media. Și prin urmare e important să ai informații total lipsită de subiectivitate, dacă vrei ca publicul să fie bine informat și să, ca acest public să poată lua o decizie în cunoștință de cauză. Și nu cred că se poate spune că mass media României e atât de liberă, mai ales dacă ne gândim la ce s-a publicat în legătură cu acest proiect. Deci, în raport, N-am fost acolo încă o dată, însă știu că a fost întâlnire cu jurnaliști și această chestiune a fost discutată. Nu e o chestiune diferită, este una care se leagă direct de chestiunea de fond. Ce informații are publicul în legătură cu acest tip de proiecte? Consider, prin urmare, că ne rămân foarte multe lucruri de făcut întrucât reprezintă o țară din vecinătatea României, o țară care a suferit foarte mult de pe urma acestor dezastre ecologice, nu consider că aceste răspunsuri sunt suficiente pentru noi. Vă mulțumim, domnul Iar. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Ich finde es ja erstmal gut, dass, äh, dass unsere Fact-Finding-Missions immer ganz äh, spannende Veranstaltungen sind. În opinia mea, e, e bine că misiunile noastre sunt atât de incitante. Comisia Petiții, evident, va examina chestiunea de fond. În acest caz, am avut o propun avem o propunere, un document de lucru avem unul pentru România. Pentru Berlin n-am putut să ajungem la un acord în legătură cu documente de lucru deocamdată, cel puțin, și ca să fiu perfect onest, situația nu e tocmai echitabilă. Cel puțin dacă ne gândim la modul în care s-au uh, tratat informațiile. Se înaintează o propunere și într-o democrație propunerea dă naștere unor negocieri în etapa ulterioară. Încă o dată, aici mă refer la Berlin. Însă cu Berlin nici măcar n-am ajuns în etapa în care am ajuns cu chestiunea României. În ceea ce privește șefia delegației, nu cred că șeful delegației poate fi învinovățit de raportul formulat. Asta ca un comentariu preliminar. Nu cred că procedura a fost perfect echitabilă în ansamblu. Și în al doilea rând, câteva impresii personale. Eu mă, mă gândesc la misiunea la Berlin. Va fi și, atunci, și pentru aceasta un raport. Trebuie să stabilim anumite reguli pentru aceste misiuni. Se stabilește misiunea, avem participanți oficiali, participanți neoficiali din țările respective și apoi se redactează un raport. Raportul urmează să fie înaintat comisiei și comisia îl votează. În raport trebuie să spună ce s-a întâmplat Clar, asta e regula și asta, această regulă trebuie să fie respectată. Delegația își face treaba și după aceea, sigur, poți să ai alte idei, se poate spune, n-am putut acoperi acest punct, n-am putut trata această chestiune. Delegația se întrunește, ajunge la un acord și eventual puteți să votați pe anumită chestiune, se poate vota. În viitor o să avem rapoarte pe care le prezentăm și spunem în același timp unii membri nu sunt de acord cu cele spuse în raport. Se poate face și asta. Asta eventual am putea decide în întâlnirea coordonatorilor. Însă, din câte văd, e nevoie de reguli de lucru pentru aceste misiuni. Cum efectuăm aceste deplasări și cum le ducem la bun sfârșit. Încă o dată, raportul privind Berlinul. Încă o dată, chestiunea nu a fost abordat așa cum ar fi trebuit să fie. Haideți să decidem o procedură, un set de reguli, de pași pe care va trebui să-i parcurgem. Și apoi raportul vine în fața comisiei și comisia decide. Avem o propunere, punct de pornire, și asta în același timp înseamnă că nu trebuie să tragem în pianist, să omorâm mesagerul. Cu România s-a ajuns mai departe decât cu Berlinul avem un document, sigur, nu toată lumea agrează ce se spune documentul respectiv, dar e un punct de plecare. Și sunt recunoscător Arminiei că a făcut cel puțin, mine că a făcut o încercare în, în acest sens, cel puțin. Dacă mai sunt și alte intervenții, președinte Evident, o să avem discuții ulterioare, am avut astăzi doar un schimb preliminar de opinii în legătură cu o primă versiune a acestui document, document redactat împreună cu alți membri ai delegației. Doream să fie doar o prezentare obiectivă a întâlnirilor pe care le-am le avut. Am să încerc să țin cont de cele spuse în această după-amiază. Sper totuși ca reacțiile noastre să rămână constructive pe cât de constructive posibil. Domnului Gomes trebuie să-i spun că nu încercăm să evaluăm răspunsurile sau reacțiile pe care le-am primit. Nu o să includem așa astfel de evaluări în document. Documentul este doar o analiză a faptelor, elementelor pro și elementelor contra, o analiză obiectivă, nu e vorba de comentarii subjective. Nu spunem acolo dacă lucrurile s-au desfășurat într-un mod satisfăcător sau nu. Am încercat să surprind diferitele contribuții pe care le-am primit de la oamenii cu care ne-am întâlnit, comentariile și de asemenea comentariile colegilor. O să revizuim textul, evident deocamdată până acum n-am avut suficient timp. Ce vedeți e un document pus la oaltă, oarecum în grabă, ca să ne permită să avem un schimb preliminar de opinii. Am să lucrez îndeaproape cu domnul Boștinaru și pe viitor și eventual să ajungem la etapa unor amendamente. Eventual o să avem o altă versiune care să mulțumească mai mulți oameni, însă până atunci da, am putea decide asupra metodologiei, să stabilim o întâlnire la care să discutăm versiunea următoare, o versiune a documentului care să se bucure de un consens mai larg. În ceea ce privește întâlnirea coordonatorilor, va trebui să discutăm acolo programul misiunilor noastre. Uh, programul anterior nu specifica că va trebui să ne întâlnim cu cei care au înaintat petițiile sau cu organizațiile menționate din România. Unii membri ai delegației, mai ales domnul Boștinaru, care a fost cu noi, a avut întâlniri cu astfel de reprezentanți, sigur, e posibil ca membrii Parlamentului să se întâlnească cu tot felul de persoane când efectuează o misiune și pot să discute în capacitatea lor de membri ai Parlamentului. Însă această, aceste demersuri trebuie să fie gestionate așa cum trebuie. Și astfel de lucruri nu se pot regăsi într-un raport oficial al Comisiei. Pentru că dacă depășim puțin mandatul inițial autorizat de coordonator, nu putem include acele elemente referitoare la unele întâlniri separate în raportul general, pentru că coordonatorii n-au fost prezenți, n-au participat la întâlnirile respective. Să nu uităm că misiunile se stabilesc de coordonatori și, prin urmare, într-un raport oficial nu putem să includem chestiuni care s-au desfășurat în afara ordinii de lucru stabilită de coordonatori. N-are rost să, să ne certăm noi între noi, pentru că, în ultima instanță, aici suntem chemați să apărăm interesele cetățenilor, să rezolvăm problemele cu care se confruntă aceștia tot ceea ce am putea realiza noi, sigur, fără a crea probleme autorităților locale. E vorba de a asculta spusele unor persoane și de a trimite mai departe mesajul lor. Acest lucru trebuie să-l facem, să ne asigurăm că drepturile cetățenilor sunt respectate. Sigur, oricine are dreptul să aibă întâlniri și să-și urmărească propria agenda politică, însă dacă fac asta în afara programului oficial, lucrurile respective nu pot fi menționate în raportul oficial. Sunt de acord cu ce a spus doamna Auken, am să încerc să respect uh, termenii de referință. Doamna Auken m-a criticat uh, uneori pentru modul în care conduc uh, ședințele, însă încerc, fac tot posibilul uh, ca să respect regulile jocului și termenii pe care trebuie să-i respect în fiecare situație. Încheiem deocamdată această ședință, reluăm la 5 și jumătate cu întâlnirea coordonatorilor. Asta, desigur, dacă nu cumva vreți sau ați dori să facem acum întâlnirea coordonatorilor, o putem face acum, dacă vreți. Reluăm peste 5 minute atunci.